publicată necesitatea de a depune candidaturile, care urmează să fie depuse până pe data de 30 septembrie. Conform articolului 219 alineatul 2 din regulamentul de funcționare, candidatele sau candidații trebuie să îndeplinească anumite condiții și aș dori să vă aduc aminte de dispozițiile care se referă în mod direct la dumneavoastră. Fiecare candidatură trebuie să fie uh, sprijinită de cel puțin 40 de membri care provin din cel puțin două state membre. Nu este posibil să um, sprijiniți în același timp mai multe candidaturi. Dacă un membru al Parlamentului European uh, își oferă sprijinul pentru mai multe candidaturi, atunci acest sprijin uh, nu este unul uh, nu este unul uh, acceptat și poate duce la uh, retragerea candidaturii respective. În momentul în care o asemenea candidatură a fost transmisă, nu mai este posibil să vă retrageți uh, sprijinul. Deci, odată ce v-ați decis pentru un candidat, această decizie rămâne în picioare. Conform articolului 219 alineatul 3 din regulamentul de funcționare, eu voi transmite toate candidaturile uh, legale care îndeplinesc toate aceste criterii stabilite, le voi transmite comite, uh, Comisiei pentru Petiții Candidații urmează să fie audiați în uh, luna decembrie. La aceste audieri pot participa toți membrii Parlamentului European, urmând ca în ianuarie 2015 să aibă loc alegerea oficială în sesiunea plenară. Și uh, serviciile Direcției Generale a, pre- a, președ- a Președinției Parlamentului vă stau la dispoziție. Comisiile competente mi-au uh, transmis uh, erate legate de 5 texte adoptate de Parlament. Dacă în răstim de 24 de ore nu se emite o obiecție sau din partea 40 de membri, atunci aceste erate vor fi considerate a fi uh, adoptate. Aceste texte le găsiți pe pagina de internet uh, a, a sesiunii plenare.